persecutarea creștinilor în lume și în legătură cu uciderea studenților în Kenya de către grupul terorist Al-Shabaab. În numele înaltei reprezentante vorbește din nou domnul comisar Mimița, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Împărtășesc pe deplin îngrijorarea dumneavoastră în ceea ce privește situația creștinilor din întreaga lume. Recentele evenimente, cum ar fi uh, atentatele cu bombă la două biserici din Pakistan, uciderile din uh, Nigeria, uh, atacurile din Libia, cele din Siria și Irak și cel mai recent masacru la Universitatea Garissa din Kenya, dau impresia unei comunități aflate sub atac. Asemenea, atacuri care vizează creștinii sunt îngrijorătoare și, fără îndoială, sunt de ne Violențele barbare și metodele inumane folosite de Al-Shabaab, Daesh, Boko Haram și uh, altele încalcă valorile și principiile internaționale și încalcă uh, valorile umane, indiferent de uh, credință sau religie. Uh, Uniunea Europeană a condamnat fără rezerve atacurile indiscriminate, atrocitățile și abuzurile drepturilor omului care sunt uh, făcute de acest, sunt comise de aceste organizații împotriva creștinilor, dar și împotriva altor religii și grupuri religioase, grupuri etnice pe care nu ar trebui să le uităm în cursul acestei dezbateri. Așa cum se spune în liniile directoare ale UE legate de libertatea de religie, uh, și credințe, toate persoanele aparținând unor minorități ar trebui să poată să-și practice religia uh, liber, individual sau în comunitate, fără să se teamă de intoleranță sau atacuri. Nu putem uh, să permitem punerea în îndoială sau compromiterea acestor valori fundamentale. Acest lucru se aplică tuturor uh, religiilor și confesiunilor și cu siguranță se aplică și creștinilor. Trebuie să nu uităm că primele victime sunt musulmani din țările arabe. Trebuie să nu cădem în uh, capcana uh, conflictului interconfesiuni. Regele regatului Hashemit al Iordaniei ne-a reamintit acest lucru în cursul discursului său a spus că recentele atacuri uh, împotriva creștinilor și altor minorități uh, religioase sunt uh, o ofensă chiar la adresa islamului. Creștinii arabi fac parte din trecutul, prezentul și viitorul nostru, a spus uh, uh, regele. Uh, Uniunea Europeană se confruntă cu o criză în acest moment care are repercusiuni în întreaga regiune și cooperarea noastră cu partenerii din lume este esențială dacă vrem să facem față amenințărilor și provocărilor religioase, eh, regionale, mă scuzați, cu care se confruntă și ei și noi. Vorbim de uh, terorismul jihadist și de crimele transnaționale. Trebuie să lucrăm împreună la protecția minorităților și la eliminarea cauzelor adevărate ale acestor uh, crize, inclusiv uh, situația economică a tinerei generații din multe din aceste țări. Concluziile Consiliului din 9 februarie legate de contraterorism se referă la o listă de măsuri pentru a rezolva radicalizarea și pentru a contracara violența extremistă. Vorbim de cooperare bilaterală, multilaterală și regională cu guvernele în ceea ce privește problemele de securitate și drepturile omului, dar și cooperare cu uh, comunitățile locale. O să revin la cel mai recent atac din Kenya. Acest atac înfiorător este cel mai recent și cel mai uh, uh, cu efectele cele mai macabre din Kenya din ultimele 18 luni. Actele de terorism au devenit, din păcate, uh, au ajuns să fie la ordinea zilei în Kenya. Atacul de la Universitatea Garissa a fost mai crud decât cele anterioare și a fost probabil inspirat de metodele folosite de statul islamic. Țintirea specifică a creștinilor și execuțiile au fost și în uh, atacurile anterioare. Această așa zisă tendință este extrem de îngrijorătoare, în ciuda faptului că reprezentanții comunității musulmane din Kenya a avut o poziție foarte puternică condamnând atacul, există un risc considerabil că acest atac va duce la un antagonism suplimentar între comunitățile religioase ceea ce cred că este și scopul uh, atacatorilor. Tocmai de aceea vicepreședintele Mogherini s-a referit în declarația sa din 3 aprilie la faptul că atacarea studenților și uciderea 147 de tineri plus rănirea multor altora a arătat hotărârea teroriștilor de a submina educația, de a promova divizarea între diversele facțiuni și de a submina creșterea economică și demnitatea cetățenilor uh, din Kenya. Radicalizarea și extremismul violent este o problemă globală și nu poate fi rezolvată în izolare. Astfel, atunci când uh, amenințarea teroristă necesită o abordare globală, soluțiile totuși trebuie să fie specifice. Trebuie să regândim strategiile globale și regionale și pe lângă asta încercăm să cartografiem și să înțelegem mai bine cum operează concret radicalizarea în țări individuale precum Kenya și în comunități pentru a avea o reacție mult mai rapidă și mai bună. Vă mulțumesc pentru atenție. Comisar, Mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum la intervențiile din partea grupurilor politice. Prima vorbitoare, pentru un minut și jumătate, din partea grupului PPI este Teresa Jimenez Bezeril Barrio. Sí, muchas gracias, señor. Mulțumesc, domnule președinte. Joia trecută, eh, mă scuzați, joia, ultima joie sfântă, deci înainte de Paște, când noi puteam să mergem la slujbă, într-o universitate din Kenya, un grup terorist a selecționat studenți creștini pentru a pentru a-i asasina. Gândiți-vă ce teroare au simțit acești tineri când au fost separați de colegilor pentru a fi uciși doar din cauza că erau creștiți. Gândiți-vă de asemenea la neliniștea și um, părinților acelor fete din Nigeria care au fost răpite. Gândiți-vă la neputința creștinilor din Orientul Mijlociu care trebuie să-și abandoneze casele pentru a nu-și pierde viața. De aia Partidul Popular a avut o rezoluție în care a dorit să includă pe lângă atentatele teroriste din Kenya și faptul că sunt persecutați creștinii și am început să avem probleme. Celelalte grupuri nu au vrut și nici nu au vrut să negocieze cu mine. Deci ei au vrut să scoatem orice referire la creștini, să nu se vorbească acolo despre creștini. Eu am refuzat și astfel au făcut ei o altă rezoluție. Din 39 de alineate, doar în două sunt citați creștini. În rezoluția noastră se vorbește despre toate hărțuirile la adresa creștinilor peste tot în lume. Le datorăm asta acestor oameni Celelalte grupuri îmi spun că nu e corect să facem azi. Nu! În fiecare oră își pierd viața creștinii. Nu avem timp de pierdut, e ocazie bună. De aia trebuie să vorbim despre creștini. Partidul Popular nu are complexe, nu face uh, diferența între victime de clasa 1 și clasa 2. Deci de aceea cer sprijinul pentru rezoluția Partidului Popular. E un sprijin pentru toți creștinii care sunt persecutați acum în lume. Vă mulțumesc. mulțumesc. Următoarea vorbitoare din partea grupului social-democrat, de asemenea pentru un minut și jumătate, Elena Valențianu. Condamnăm orice violență și orice discriminare care se bazează pe religie indiferent de religie. Însă educația e cel mai bun antidot la adresa extremismului și de aceea Al-Shabaab a lovit o universitate. E drept că un profesor universitar supraviețuier spunea că asta nu va avea repercusiuni în lume, deoarece n-a murit niciun alb. E drept că mijloacele de comunicare occidentale au tratat oarecum uh, periferic această ucidere în masă din Kenya. De fapt, a trebuit ca acești studenți să lanseze o campanie, se numea 147 nu-i doar un număr, și să reamintească numele celor uciși Mă tem că printre noi există multă necunoaștere în legătură cu ce se întâmplă în această țară. Deja la independența Keniei exista un mare conflict între nordul țării și restul teritoriului. Nairobi și Garissa au fost întotdeauna foarte distanțate și, bineînțeles, relația cu Somalia a înrăutățit și mai mult lucrurile. Acum, teroriștii de la Al-Shabaab afirmă că e un război împotriva Keniei și de aia Uniunea Europeană trebuie să sprijine această țară pentru securitatea ei, pentru a-și controla sistemele și pentru a-și controla sistemul de securitate. Și de asemenea, relația cu Somalia trebuie controlată. Vorbim de a ajuta cu mijloace și cu hotărâre politică, deoarece fără nicio îndoială aici e vorba de un război împotriva Keniei și un război împotriva noastră tuturor. Mulțumesc! Äh, Mulțumesc din partea grupului ECR pentru un minut, Angel Giambatski. Stimate domnule președinte, stimați colegi, stimate domnule comisar, nu există niciun dubiu că suntem martorii uh, unei exacerbări a situației. Oamenii au fost uciși uh, din cauza religiei lor pentru faptul că sunt creștini. Uh, deci, în creștinii în mod clar sunt persecutați datorită faptului că există o implicare a Keniei în Somalia. Extremiștii radicali din partea uh, de nord a Africii încearcă să se unească împotriva valorilor noastre, împotriva modului nostru de viață. Iar uh, Asta a fost foarte clar demonstrat în zilele uh, trecute. Tocmai de aceea nu avem nevoie de o rezoluție, avem nevoie de o intervenție militară în Kenya. Mulțumesc pentru două minute. Dau cuvântul în numele liberalilor lui Enrique Calveșambon. Mulțumesc, domnule președinte. E clar că sunt foarte sensibil la persecutarea creștinilor în lume și, bineînțeles, aceștia merită ajutorul nostru și fac asta printr-o rezoluție, printr rezoluție a Parlamentului. Acestea fiind spuse, Grupul ALDE intenționează să se concentreze pe uciderea studenților din Kenya. O ucidere care nu a avut motive religioase, bineînțeles. Însă au existat și motive etnice, de asemenea există un război acolo, în această zonă, între cei care locuiesc în sudul Somaliei, cei care își urăsc vecinii cu ură africană, cum spunem noi spanioli, și de asemenea care urăsc valorile occidentale, care o serie de studenți occidentalizați au fost ținta acestui atac. De fapt, valorile democratice au fost ținta acestui atac și în rezoluția noastră, respectând toate aceste situații, vrem să punem practic punctul pe ei în legătură cu această situație îngrozitoare. Uh, Trebuie să spunem că Europa trebuie să intervină și acum, indiferent de faptul că ulterior vom vorbi despre persecutarea oricărei minorități, deci acum, de data asta, noi trebuie să implicăm Uniunea Europeană în situația actuală, la fața locului chiar, cu uh, formatori, cu specialiști ai noștri care cu uh, ajutorul trupelor africane să controleze situația, dar pe termen scurt să împiedice astfel de uh, asasinate în masă și astfel de persecutări a valorilor democratice occidentale. Acesta este scopul rezoluției noastre pe care o vom vota mâine. Vă mulțumesc și eu. Următorul vorbitor, un minut, din partea GUE, Lidia Serra Rodriguez. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vrem să condamnăm atacurile și asasinatele comise de Al-Shabaab în această universitate. Vrem să ne exprimăm întreaga solidaritate față de victime și familiile acestora. Uniunea Europeană trebuie să acționeze cu toate mijloacele disponibile pentru a um, înlătura rădăcina profundă a acestor conflicte și Uh, care creează posibilitățile pentru apariția unor grupări precum Al-Shabaab. Însă eu cred că o abordare pur militară nu poate fi corectă. Intervenția SUA în 92 în Somalia a avut niște implicații uh, dezastruoase pe care le plătesc și acum popoarele de acolo. De asemenea, fostele puteri coloniale sunt responsabile, au promovat conflictele, ele de asemenea au furat practic bogățiile Africii. Să nu uităm acapararea de terenuri și sărăcia. Majoritatea kenieni, eh, populației din Kenya trăiesc sub eh, nivelul de supraviețuire. Avem famete, subnutriție. Soluția nu vine, eh, nu poate fi dată de mai multe intervenții militare. Puterile occidentale și multinaționale trebuie să lase Africa în pace, să nu mai fure toate bogățiile din acest continent. Popoarele trebuie să fie stăpânele uh, destinelor și uh, resurselor lor. Mulțumesc. Vă rog să vă respectați timpul. Vă rog de asemenea să nu mai vorbiți atât de repede. Interpreților nu le este atât de ușor să, uh, să lucreze atunci când dumneavoastră vă exprimați atât de rapid. Doamna Hoibuch acum. Un minut jumătate la versiune. Mulțumesc, domnule președinte. Atacurile care au avut loc în Kenya trebuie să fie condamnate eh, profund, pentru că au de suferit anum, oameni, pentru că anumite grupuri încearcă să își consolideze poziția. Despre asta este vorba, de fapt. Milițiile islamice al-Shabaab uh, nu dau înapoi uh, pentru a încerca, printr-un instrument religios, să destabilizeze nordul Keniei. Noi știm foarte bine că al-Shabaab a acționat uh, împotriva creștinilor exact din acest motiv. În același timp, în Somalia, au atacat copii, femei, eleve, studenți, eh, din nou prin instrumentalizarea religiei, ceea ce este inacceptabil. Noi trebuie să ne concentrăm pe situația din Kenya și să ne amintim care este situația din nordul acestei țări. Este o situație instabilă, iar autoritățile din Kenya uh, nu uh, reușesc să acționeze pentru a proteja minoritățile ceea ce este, desigur, în avantajul miliților al-Shabaab. Dar Uniunea Europeană trebuie să încerce să stăvilească aceste demersuri. Mulțumesc pentru un minut și jumătate, Fabio Castaldo. Mulțumesc în Kenya aproape 150 de studenți nevinovați masacrați pentru a ucide viitorul acestei țări. Din păcate, după acest masacru, liderii mondiali nu au mărșăluit așa cum au făcut la Paris. Bineînțeles, există unii Charlie care sunt mai Charlie decât alții. Problema socială e foarte gravă în această țară. De asemenea, să nu uităm imigrația masivă din Somalia către Kenya tabăra de refugiați cu 90.000 de somalieni e practic cea mai mare tabără de refugiați din lume. E un teren fertil pentru extremism și pentru terorism și dacă nu intervenim pentru a eradica sărăcia, nu putem să combatem practic uh, principalul său aliat, sărăcia. Sărăcia e principalul aliat al terorismului. Papa Francesc a făcut bine când vorbea de libertatea religioasă a comunităților. Demnitatea e principalul inamic al terorismului, să nu uităm nici noi asta. Vă mulțumesc. De la neafiliați, doamna Bițoto. Mulțumesc, domnule președinte. Asasinarea studenților creștini din Kenya a zdruncinat conștiința Occidentului. Doar pentru că erau creștini au fost uciți. E o părticică dintr-o, dintr-un flagel pe care, nu ne, pe care ne facem că nu-l vedem. Câte mii de creștini sunt uciși, decapitați, practic unul la fiecare 5 minute și asta sub ochii noștri și cum spune Papa Francescu, Francesc, uh, prin liniștea, prin tăcerea noastră suntem și noi complici la ce se întâmplă nu sunt neapărat interese economice. Vorba aici de intoleranță religioasă a islamului radical care provăduiește ura. Pentru acești fanatici, noi creștinii nu avem dreptul de a exista, de a trăi. Trebuie să fim eliminați, deci să fim uciși. Asta e adevărul. Un adevăr pe care Uniunea Europeană îl subevaluează în continuare, subestimează în continuare. De ce? Această Europa care nu a renunțat la apărarea valorilor nu reacționează, nu face nimic pentru a pune capăt a ce se întâmplă. Deci măcar o rugăciune, am o rugăminte pentru dumneavoastră, să nu lăsăm, să nu permitem și alte vărsări de sânge nevinovat, să facem ceva. Einzelsprecher. Mulțumesc. Vorbitorii individuale acum. Începe domnul Hölini. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, vorbim despre o situație foarte dificilă acum și uh, ar trebui să avem o abordare neutră pe plan ideologic. Sunt foarte multe motivații ideologice care uh, care au făcut ca atât de mulți studenți să-și piardă viața. Este tragic că atâtea persoane nevinovate au căzut victimă mișcării al-Shabaab. Acum unii încearcă să relativizeze acest lucru. Nu pot să înțeleg acest, așa ceva. Oamenii sunt urmăriți, oameni sunt omorâți și uh, minoritățile de asemenea sunt atacate și persecutate. Iar uh, Europa se uită în altă parte, la fel și Parlamentul European. Trebuie să încercăm să ne exprimăm într-un singur glas și să ne exprimăm împotriva acestor fapte uh, inacceptabile. Nici măcar nu este o chestiune ideologică, este o chestiune de drepturile omului, nici măcar de religie. Este vorba de drepturile omului. Nu avem voie să închidem ochii trebuie să um, avem o abordare foarte hotărâtă. Nu trebuie să permitem ca pe motive de credință sau din alte motive, motive oameni să-și piardă viața. De aceea trebuie să încercăm să dăm dovadă de solidaritate. Este o situație specifică, aici e vorba de persecutarea creștinilor, dar trebuie să um, dezavuăm orice fapte de teroare. Vorbitorul este întrerupt. Aș vrea să mai adaug o frază. Suntem uh, într-o lume laică și trebuie să apărăm valorile laice și să nu uităm acest lucru. Mulțumesc. Un minut și jumătate, doamna Kienge. Vă mulțumesc, domnule președinte. Amos, Faith, Elizabeth, Edward, aproape 150 de nume, persoane, studenți, tineri, speranțe. Nu sunt uh, doar niște nume dintr-un bilanț macabru. Astăzi onorăm acele victime, condamnând cu forță extremismul fundamentalist care se extinde foarte rapid în continentul african. Teroarea în cornul Africii se numește Al-Shabaab, ceea ce înseamnă tinerețe, dar ce tinerețe care amenință viitorul, amenință educația viitoarelor generații. Astăzi vă cerem să interveniți în mod hotărât ca să respingeți această violență oarbă extremistă, pentru că în spatele miilor de vieți omenești care se pierd zi de zi se ascunde viitorul unui continent. De aceea cerem ca Uniunea Europeană să Um, ia măsuri împotriva cauzelor profunde care determină radicalizarea, pentru că a lupta împotriva terorismului înseamnă să elimini discriminările, să lupți împotriva sărăciei și să lupți împotriva divizii, dezbinărilor etnice și religioase în sânul aceleiași țări. Lupta împotriva terorismului nu poate să fie pentru Kenya un pretext pentru a respinge libertățile civile. Fiecare regres pe drumul democratizării unei țări este o victorie pentru terorism, care astăzi mai mult ca niciodată reprezintă reprezintă o provocare pentru valorile civilizației moderne, care se bazează pe drepturile fundamentale. Amos Faith Elizabeth Edward. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau încă o dată să amintesc tuturor colegilor să nu mai vorbească atât de rapid pentru că interpretarea devine imposibilă. Are acum cuvântul un minut doamna Tomașici. Hvala lijepa tragedija koja se dogodila u keniji dokazuje da tragedia din kenya ne arată că terorismul nu poate fi justificat printr o injustiție față de un grup etnic sau religios. Toți cei care încearcă să găsească o justificare a violenței ar trebui să își pună întrebări în legătură cu cei 147 de tineri care au murit. Pe cine au colonizat sau pe cine au omorât acești tineri? Pe nimeni. Ei nu doreau decât să învețe mai mult și doreau să trăiască. Singura greșeală a lor era că erau creștini. Creștini care n-au putut și nu pot continua să trăiască în acele zone ale lumii unde domnește terorismul. În multe regiuni ale lumii, creștinii se refugiază la ora actuală. Trebuie să ne reamintim care sunt valorile noastre fundamentale, valori creștine în primul rând. Trebuie să facem ceva pentru ca aceste valori să poată continua pentru că ele durează deja de 2000 de ani. Mulțumesc, domnul Telișca. Uh, Mulțumesc. Este extrem de greu să ne găsim cuvintele în această situație tragică. Cred că s-au spus foarte multe și nu pot decât să subscriu. Domnule comisar, în legătură cu discursul dumneavoastră, sunt de acord cu ce ați spus, atât în ceea ce privește persecutarea creștinilor, cât și în ceea ce privește Kenya. Însă un lucru a lipsit din discursul dumneavoastră și v-aș ruga să reveniți asupra lui. Ați vorbit despre concluziile Consiliului privind terorismul, ați vorbit despre cazuri concrete și soluții concrete. Mi se pare că v-ați oprit chiar înainte de a ne Uh, împărtăși analiza, percepția dumneavoastră cu privire la concluzii. Care sunt concluziile? Ce lecții am învățat? Ce au făcut uh, serviciile în interacțiune cu uh, reprezentanții statului kenian? Ce putem face pentru construcția instituțională? De ce este nevoie? Ce măsuri concrete vrem să luăm ca să nu se mai repete astfel de situații? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul un minut doamna Zuber. Vă mulțumesc, domnule președinte. Terorismul, violența, grupurile care perpetrează asemenea acte, toate acestea sunt lucruri inacceptabile. Trebuie să luptăm împotriva terorismului. Uniunea Europeană trebuie să își asume răspunderea care îi revine în crearea acestor probleme. Există foarte multe motive de radicalizare în țările din cornul Africii, datorate strategiilor aplicate de noi. Grupul nostru de mult timp cere încetarea acestor strategii. Cred că trebuie să colaborăm cu toate țările din cornul Africii și mai ales cu Kenya, dar să facem acest lucru respectând uh, suveranitatea acestor țări și fără să ne amestecăm în treburile lor interne. Numai dacă vom avea cooperare sinceră și efectivă și dacă vom acorda ajutor pentru problemele sociale, pentru problemele de sănătate și așa mai departe, vom reuși să găsim o soluție. Für anderthalb Minuten, Jonathan. Mulțumesc, un minut și jumătate, domnul Arnott. I am sure that all... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt convins că toți cei care se află astăzi aici um, simt uh, indignare față de această ucidere a tinerilor uh, kenieni. Circumstanțele acestui atac sunt uh, surprinzătoare, pentru că nu e vorba de o violență întâmplătoare. Studenții creștini au fost separați uh, în mod voit și uciși după aceea. În calitate de creștin, mi-aduc aminte de cuvintele apostolului Pavel. Cei care doresc să ducă o viață care, în care să respecte pe Isus vor fi persecutați. Poate că în mentalitatea noastră occidentală ne e ușor să uităm persecuția la care au fost supuși, supuși creștinii în lumea întreagă, în viața de zi cu zi, după cum arată Open Doors Charity. Atacul acesta din Kenya ne-a arătat care este situația, însă el nu este unic. O persoană a fost uh, luată ostatică în Kenya și mulți, mulți au fost omorâți uh, în decembrie, de asemenea, zeci de persoane au fost uh, capturate și decapitate. În ianuarie, un preot uh, catolic a fost uh, ucis. Și atacul de la centrul comercial din Nairobi probabil că este cel mai cunoscut. Lumea noastră occidentală reacționează întotdeauna cu indignare față de violența care are loc acolo, însă să ne amintim că atunci când apar astfel de atacuri în Africa, sunt la fel de tragice ca cele care se întâmplă la noi acasă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Schaufazer, un minut. Oui, da. Euh, merci mes collègues pour ce, pour ce témoin. Mulțumesc, dragi colegi, pentru tot ce s-a spus în diferitele intervenții. Asasinatul la 148 de studenți la Garisa, dincolo de uh, faptul că trebuie condamnat, trebuie să ne facă să privim realitatea în față. 150-200 de milioane de creștini sunt persecutați pe motive de credință în lumea întreagă. Astfel sunt prima comunitate uh, religioasă persecutată în lume. Uh, în ziarele noastre se neagă factorul religios care stă la baza acestor masacre, mai ales a masacrelor recente. În numele um, traiului în comunitate, oare trebuie să negăm acești martiri creștini și să tăcem din gură? Nu, din potrivă, de fiecare dată trebuie să denunțăm ce se întâmplă. Situația de martiri a creștinilor din Orientul Mijlociu este uh, agravată de intervenția Occidentului și de politica stupidă a Statelor Unite. Mă gândesc la intervenția din Irak, din Libia, din Siria, unde creștinii sunt la ora actuală masacrați din cauza acestor intervenții. Trebuie să ne asumăm răspunderea, să nu-i mai urmărim pe alții și să avem o politică europeană reală. Mulțumesc! Un minut 30, Arnaud Danjean. Vă mulțumesc, domnule președinte. Atacul de la Gariza acestei crime odioase ne-au reamintit faptul că în Africa de Est sunt perpetrate asemenea acte. Aici se află un focar important de destabilizare. Și odată cu Al-Shabaab și acțiunile acestor teroriști în uh, Kenya și în țările vecine, ne reamintim și de ce se întâmplă uh, uh, cu Boko Haram, cu statul islamic sau cu ce se întâmplă în regiunea Sahelului. Amenințarea Al-Shabaab s-a făcut simțită și în Uganda, și în Kenya, înainte de Garissa și în Djibouti. Eu cred că trebuie să fim conștienți ce mare este amenințarea pe care o reprezintă acest grup terorist și Europa trebuie să-și afirme susținerea. Să știți că Europa sprijină într-o foarte mare măsură forțele africane din regiune, în pofida ceea ce au spus anumiți colegi. Noi îi sprijinim în lupta împotriva terorismului. Nu putem să facem o discriminare între victimele terorismului. Cei 150 de studenți uh, omorâți la Garissa ne aduc aminte pe cei 150 de uh, studenți omorâți la Peshawar, în Pakistan, în decembrie 2014. Deci nu putem să facem vreo diferențiere între victime. Dar uh, vedem acum că grupurile teroriste islamiste țintesc minoritățile creștine de peste tot în lume și ca tare, noi trebuie să ținem cont de această specificitate. Trebuie trebuie ca în acordurile pe care le semnăm cu țările terțe pentru a combate terorismul să ținem cont de această dimensiune de persecutare a minorităților creștine și să existe niște condiții de îndeplinit pentru acele țări pe care vrem să le ajutăm în lupta împotriva terorismului islamist. Mulțumesc. Acum pentru un minut, doamna Ana Gomes. Masacru în Universitatea Garissa. Mulțumesc. Acest uh, masacru la Universitatea din Garissa a uh, ne arată că trebuie să reacționăm uniți. Terorismul lui Al-Shabaab în regiune provoacă o adevărată situație de teamă, de teroare și acest lucru se poate extinde în regiune. Uniunea Europeană trebuie să-și utilizeze toate eforturile pentru ca guvernul kenian și celelalte guverne din regiune să-și asume responsabilitatea de luptă împotriva astfel, unor astfel de tendințe. Atacul la Universitatea din Garissa ar trebui să reprezinte o schimbare de mentalitate, de atitudine în Kenya, în regiune și la nivelul comunității internaționale, pentru că libertatea de credință, libertatea religioasă este una dintre libertățile fundamentale într-o țară democratică. Kenya, cu ajutorul UE și cu ajutorul Uniunii Africane, trebuie să pună capăt acestei probleme a terorismului, a sectarismului reprezentat de Al-Shabaab, care a pus capăt în mod tragic vieții celor 147 de tineri studenți. Aceasta trebuie să fie o adevărată prioritate pentru Uniunea Europeană și Uniunea Africană și să se pună capăt surselor de finanțare a terorismului. Mulțumesc! Again, I said... Mulțumesc că v-am mai spus mai devreme același lucru. Dacă aveți doar un minut la dispoziție din partea grupului dumneavoastră, nu înseamnă că trebuie să vorbiți ca o adevărată mitralieră, spune președintele, pentru că interpreții nu pot să ține pasul. Deci vă rog foarte mult să țineți cont sau să cereți grupului mai mult timp. Mulțumesc. Că... Domnul Pet, un minut. Mulțumesc. Ne-am confruntat cu un nou atac al teroriștilor luna aceasta, acum în Kenya. A fost atacată o universitate, au fost atacați tineri, tinerii profesioniști de mâine. Dar a fost și un atac la adresa creștinilor, care au fost separați de musulmani. Iar unul din obiectivele acestui grup terorist este să incite la ură religioasă toți cei care nu aderă la opiniilor extremiste este considerat um, necredincios, inamic și trebuie ucis. Creștinii și alți necredincioși sunt atacați în propriile lor case. Teroriștii pakistanezi planifică un atac împotriva Vaticanului. Uh, creștinii sunt uh, decapitați în Libia, sunt uciși în Irak și așa mai departe. Trebuie să ne um, întărim lupta împotriva terorismului, trebuie să lucrăm mai mult cu Uniunea Africană, cu statele africane și să susținem forțele de menținere a păcii din Africa. Mulțumesc, sunteți un model pentru toți colegii. Un minut, domnul Eransdorf. Děkuji. Kyrgyzský spisovatel Chingis Aitmatov. Vă mulțumesc, domnule președinte. Jigmix Ahmatov, un scriitor din uh, Kyrgyzstan, care este musulman, a scris uh, un roman. Un roman care se baza pe ideea că în religia musulmană nu există conceptul persoanei individuale. Și de aici vine și sursa conflictului între musulmani și creștini. Eu Am consacrat mult timp doamnei Servantina James, care uh, s-a convertit la creștinism după ce a refuzat uh, o căsătorie cu forța. Și bineînțeles că a suscitat ostilitate din partea musulmanilor. Ea a spus că principala noastră greșeală aici în Europa este că suntem prea toleranți față de cei care sunt complet lipsiți de toleranță. Nu mai trebuie să continuăm astfel. Trebuie să-i apărăm pe creștini peste tot în lume. Mulțumesc! Tot un minut, domnul Corao. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, eu cred că atunci când vorbim despre 150 de tineri morți, este foarte trist să vedem că această uh, crimă este instrumentalizată politic și folosim cuvântul creștin de deseori în rezoluție și ne întrebăm dacă trebuie să accentăm mai mult sau mai puțin faptul că sunt creștini. Da, sunt tineri, sunt o minoritate creștină, este adevărat, dar dacă noi ne certăm pe asemenea detalii, trimitem un mesaj asemănător cu mesajul de ură pe care ei l-au primit în țara lor, în Kenya, și nu este un mesaj pozitiv. Uniunea Europeană ar trebui și trebuie să vorbească la unison atunci când este vorba despre combaterea uh, atentatelor teroriste, indiferent dacă este împotriva creștinilor sau altcuiva. Să o facem în mod hotărât, fără să mai tergiversăm. Eu asta îmi doresc să rețin din dezbaterea de astăzi. Îmi doresc să fim mult mai uniți când vorbim pe aceste teme. Mulțumesc! Ah, there's a blue card, I'm told. Aveți un cartonaș albastru din partea doamnei Teresa Jimenez Beseril. Doriți să răspundeți? Da? Vă rog. Mulțumesc. Vroiam să pun o întrebare domnului uh, Corao. Ignacio, vreau să reamintesc că eu nu vroiam să spun ceea ce ai înțeles tu, că într-o rezoluție se numește într-un singur loc, uh, se numesc într-un singur loc creștinii, că ar fi o luptă ideologică. Nu, eu încerc doar să spun că în rezoluția care a fost prezentată, în titlul acestei rezoluții, în afară de Kenya se vorbește de persecutarea creștinilor. Dacă în această rezoluție nu-i numiți decât de două ori pe creștini, înseamnă că ceva nu merge bine. Pentru că dacă facem o rezoluție care să vorbim despre persecutarea romilor, așa cum s-a făcut aici la Parlament și în contextul, în cadrul textului rezoluției nu se vorbește despre rom, pur și simplu ceva nu merge. Așa că aceeași situație este și aici. Procedura catonașului albastru este pentru a adresa o întrebare uh, vorbitorului, nu pentru a face o corecție a discursului său. Deci, uh, dacă credeți că puteți răspunde la vreo întrebare din ce ați ascultat... colega. Eu sunt de acord cu ce spune colega uh, Jimenez. Este normal să combatem un atac împotriva unei minorități. Da, și noi apărăm acest lucru pentru că creștinismul este la originea Europei. Însă eu mă plângeam de faptul că este foarte urât să vezi că în timpul negocierilor uh, între diferitele grupuri ne certăm din cauza unor detalii, din cauza unor cuvinte, pentru că până la urmă mesajul pe care îl transmitem este unul negativ, știind că este totuși o problemă de dimensiuni globale. Nu e vorba numai despre Al-Shabaab și despre ISIS și despre Boko Haram. Noi trebuie să fim foarte inteligenți când ne confruntăm cu aceste probleme, pentru că foarte multe minorități sunt vizate. Acesta era sensul discursului meu. Für eine Minute spricht jetzt Yorgos Epidideos. Un minut, Yorgos Epidideos. Mulțumesc, domnule președinte Ceea ce este tragic este asasinarea celor 147 de studenți. Și aceasta este realitatea și, din păcate, nu i-am acordat destulă atenție, pentru că asasinarea creștinilor în lumea întreagă este făcută de organizații islamiste extremiste. Raportul de la Open Doors arată că din 50 de țări unde sunt persecutați creștinii, 40 sunt țări musulmane. Deci, creștinii sunt uh, persecutați în majoritatea cazurilor de musulmani. Așa că n-ar trebui să ne surprindă faptul că creștinii sunt practic victimele islamismului extremist. Însă această situație nu este decât uh, întărită de indiferența diverselor stări, inclusiv a UE. Ne acem aminte și de Declarația Drepturilor Omului și pentru teroriști se spune că doar Dumnezeu are dreptul să hotărească cine, când va muri și cât timp trebuie să trăiască. Deci trebuie să reacționăm, să reacționăm în mod mai organizat și să facem față acestei situații, pentru că altfel vor avea loc alte atacuri și vom avea și mai multe victime. Limitele toleranței noastre s-au terminat. Mulțumesc! Bine. Doamna Gardini, minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată ne aflăm aici și plângem morții dar nu avem curajul să spunem despre ce morți este vorba, de ce se întâmplă toate acestea. Nu avem curajul, ne este teamă sau suntem mult prea afectați de aceste lucruri uh, groaznice care se întâmplă dincolo de continentul nostru, și anume creștinofabia. Nu uh, este ca și cum ne așteptăm să ne vină ceva din cer. Europa trebuie să facă în așa fel încât să apere drepturile noastre fundamentale, nu să se mulțumească cu discursuri frumoase. Libertatea de cult este unul dintre drepturile sfinte. Este pur și simplu uh, um, etalonul după care măsurăm nivelul de libertate dintr-o societate. L-am ascultat ce a spus uh, Papa, dar atunci când uh, Papa spune că Uh, uneori justiția poate să fie uh, uitată, atunci nu-l mai aplaudăm. Mie nu mi se pare normal să vorbim despre Kenya și să spunem că sunt o minoritate. În Kenya creștinii reprezintă 83% din populație, deci sunt martiri, indiferent dacă suntem, uh, sunt majoritari sau minoritari. În secolul trecut au murit mai mulți uh, creștini decât pe vremea Romei antice și secolul acesta a început cu niște orori care sunt din ce în ce mai oribile. Oamenii sunt arși de vii și mai știu eu ce și atunci lasez un apel. Sunt ce vreți dumneavoastră. Să nu spunem doar că sunt Charlie Hebdo sau sunt uh, un imigrant. Avem curajul să spunem sunt creștini. Are you prepared to answer a blue card? Răspundeți la un cartonaș albastru din partea domnului Corao? Mulțumesc. Eu vreau să spun uh, colegei Elisabeta Gardini următoarele. În Kenya au fost omorâți non-musulmani. Nu era un atac împotriva creștinilor, țintit împotriva creștinilor. Dacă noi vă întreb următorul lucru. Dacă noi, ca și Parlament, luăm o poziție numai pentru a proteja religia majorității din continentul nostru, trimitem un semnal de dezbinare. Sunteți de acord cu faptul că trebuie să um, luptăm împotriva oricărui atac împotriva unei comunități religioase? Doamna Gardini, sunt atât de acord încât i am propus pentru premiul Saharov uh, pe patriarhul iracheno, pentru că el apără toate minoritățile creștine prezente în Irak. Însă, atunci când suntem confruntați cu un masacru de asemenea amploare, unde oamenii sunt aleși din cauza religiei lor și sunt uciși pentru că poartă un crucifix sau pentru că nu știu să, să citeze o verset din Coran, cred că avem, trebuie să avem curajul să spunem că există foarte mulți martiri creștini și nu înțeleg de ce există această incapacitate posibilitatea de a recunoaște adevărul. Nächste Rednerin für eine Minute, Nina Gill. Mulțumesc, doamna Nina Gil, pentru un minut. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre studenți și despre educație, așa cum s-a întâmplat uh, în Universitatea din Kenya și de asemenea atacul săptămâna trecută din Somalia. Al Shabab uh, practic uh, pune în pericol viitorul continentului african. Nu ne putem permite să acceptăm acest lucru, este neacceptat și ofer condoleanțele mele familiilor care și-au pierdut membrii iubiți și al căror uh, viitor a fost distrus. Ramificațiile acestei organizații teroriste se înting în mai multe state și au legături cu alte grupuri teroriste. Asta înseamnă că e nevoie de un răspuns global și inteligent. Cred că trebuie să ne coordonăm și cu guvernul kenian, care a oferit un răspuns um, cu întârziere. Mai mult decât atât, indiferent ce strategie vom adopta, până la urmă ar trebui să Mm, eliminăm diviziunile pe care acest grup încearcă să le impună. Și cred că atunci când un grup este persecutat, întreaga societate are de suferit. Să nu uităm că în Kenya activitățile de luptă împotriva terorismului au marginalizat, au stigmatizat comunitățile musulmane și cele creștine. Deci, întrebarea mea către Comisie, către înaltul reprezentant și pentru guvernul kenian este următoarea. Avem nevoie de o strategie globală pentru toată lumea care să includă pe toți, indiferent de religia lor. Mulțumesc și acum domnul Obermeier un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Omorârea a 148 uh, de studenți este un act foarte violent al uh, grupului Al-Shabaab. Cei care nu vor să creadă că acesta este un grup uh, terorist trebuie să înțeleagă că victimele principale au fost studenți creștini și ar trebui ca Uniunea Europeană să aibă o reacție dură susținerea Uniunii Africane este foarte importantă și de asemenea este necesară hotărârea noastră atunci când acționăm. Grupările acestea teroriste uh, trebuie combătute și cuvântul islamist trebuie să apară în text trebuie să fie clar că persecutarea creștinilor este ceea ce condamnăm noi aici. Trebuie să spunem clar, pentru că asta nu înseamnă că suntem naziști sau comuniști. Înseamnă doar că condamnăm islamul fundamentalist. Mulțumesc, domnule Obermaier. Un minut și jumătate, domnul Știr. Gospodine predsjedniče, za početak želim izraziti sućut obitelji. Vă mulțumesc, domnule președinte. La începutul discursului meu, Aș vrea să-mi exprim simpatia față de toate familiile studenților care și-au pierdut viața în Kenya. În funcție de informațiile martorilor, s-a dovedit că studenții creștini au fost uh, identificați înainte de a fi omorâți, dar în Kenya nu este o excepție și în Irak mor mulți creștini, de asemenea și în Siria, unde numărul creștinilor a scăzut în mod dramatic. Creștinii sunt uh, religia cea mai persecutată din lume. Însă, unii preferă să închidă ochii. Este uimitor cât de multă intoleranță, um, de cât de multă intoleranță se fac um, vinovați unii deputați. Putem să discutăm despre nenumărate subiecte, dar îi deranjează atunci când vrem să discutăm despre persecutarea creștinilor. Este ca și cum nu este normal să menționez religia, deși este o parte integrantă a vieților noastre, nu doar a vieții noastre private, are o dimensiune socială. O asemenea abordare poate să provoace reacții extreme și s-ar putea să pecetluim sfârșitul Europei așa cum o știm noi. Am uh, văzut că a existat o tentativă de a împiedica adoptarea unei rezoluții pe acest subiect, dar nu vom renunța, ne vom abandona și vom vorbi întotdeauna pentru a protesta împotriva persecutării creștinilor. La parole este Madame Mizi pour une minute. Are contul doamna Mizi pentru un minut. Michael Fati, libertatea religiei. Mulțumesc, domnule președinte. În ciuda faptului că libertatea de religie este un principiu fundamental, suntem încă departe de acest concept. Kenya este o țară cu o diversitate culturală și religioasă foarte mare și cu toate acestea terorismul și fundamentalistul religios duc în continuare la atacuri care încalcă drepturile kenienilor de a, a avea acces la educație și la libertate de religie. Dreptul la educație este unul fundamental și, de fapt, lumea n-a învățat nimic de la Malala Yousafzai. Trebuie să oferim soluții mai bune pentru a lupta împotriva oricărui fel de terorism și pentru a proteja instituțiile de educație împotriva acestora. Trebuie să-i protejăm pe studenți, să îi încurajăm să rămână în școli, și Uniunea Europeană trebuie să-și asume responsabilitatea pentru a susține poporul kenian pentru a susține dreptul lor la educație și la libertatea de religie. Uniunea Africană, comunitatea internațională și UE ar trebui să implementeze soluții globale pe termen lung pentru a lupta împotriva acestor grupuri uh, teroriste și pentru a aduce stabilitatea în regiune. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Miții, și acum yes. un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. 30 secunde, s'il vous plaît. 30 de secunde, vă rog. Благодаря. Регионът на Африканския рог става все по-чест. Mulțumesc. În cornul Africii Există un adevărat proces de radicalizare și o lipsă de stabilitate, ceea ce a dus la un adevărat val de imigranți de acolo. Considerați că Uniunea Europeană ar trebui să implementeze măsuri concrete în uh, lupta împotriva acestei probleme, pentru că de ani de zile încercăm să găsim o strategie mulțumitoare pentru toată lumea. Iva, de Crăciun, il país de Africa, uma... Mulțumesc pentru întrebare. Țările din cornul Africii se confruntă cu probleme diferite, au uh, mentalități culturale diferite. Unele se confruntă mai degrabă cu probleme de natură economică, altele cu cele de natură teroristă. Uniunea Europeană nu le poate aborda la oaltă pentru că soluțiile trebuie să fie diferite. Tocmai de aceea este esențial ca Uniunea Europeană să recunoască faptul că e nevoie de o soluție individuală pentru fiecare țară în parte. Mulțumesc și acum, uh, doamna Aliet Marie, un minut și jumătate. Doamna Alio Marie, un minut. Merci. Efectiv, eh, nu pas noté. Eh, Așa e, n-am fost atentă. Cred că este indispensabil, după cum s-a spus astăzi, că Parlamentul European să este foarte important ca Parlamentul European să se arate la înălțimea misiunii sale. Nu pot să spui în același timp că este o realitate istorică, că Europa are uh, baze creștine și să te uh, prefaci neinteresat de ce se întâmplă în lume. În plus, este o problemă geostrategică reală. E adevărat că astăzi anumite grupuri doresc să creeze un soi de unitate religioasă în anumite state și acesta este un adevărat pericol. În ziua în care vom avea state monoreligioase, va fi clar că acelea vor crea tensiuni între ele și statele vecine, așadar este un risc de generalizare a războiului. Avem o problemă geostrategică, avem o problemă filozofică și de asemenea politică și umanitară. Europa, care se dorește centrul toleranței, se dorește uh, principalul predicator al toleranței între popoare, Europa trebuie să acționeze pentru a permite recunoașterea și respectul între părți. Avem o datorie față de creștinii din Kenya și mai mult față de toți creștinii minoritari persecutați, trebuie să-i susținem, să-i susținem prin cuvinte și nu doar uh, și nu doar prin cuvinte, ci și prin fapte. Să fii parlamentar nu înseamnă doar să vorbești, înseamnă și să acționezi. Da, văd că probabil că veți vorbi încă 30 de minute. Acceptați un cartonaș albastru de la domnul Mureșan? Domnul, de la domnul Negrescu, mă scuzați, domnul Negrescu. Eu, parle... V-am ascultat vorbind, ați fost și ministru în Franța și vreau să vă întreb ce fel de acțiune trebuie să întreprindă Uniunea Europeană în acest sens. Ați vorbit de state monoreligioase. O țară nu poate să intervină bună acestor lucruri. Deci ce fel de acțiune? Acțiune militară, umanitară? Cum putem evita ca astfel de evenimente să nu se mai repete în alte țări? Je pense qu'il y a Cred că există două sau trei tipuri de posibilități de acțiune. În primul rând, e vorba de guverne. E clar că nu putem să înlocuim guvernele din aceste țări, dar avem, în schimb, o datorie de dialog, chiar de discuție fermă cu uh, acele guverne ca să le arătăm că nu este în interesul lor să lăsăm să se uh, instaureze un sistem monoreligios. Apoi avem datoria de convingere și datoria de educație, ca să învățăm pe alții ce înseamnă toleranța. Mulțumesc. Un minut, domnul Parniu. Doamnă președinte, domnule comisar, am asistat la ceva groaznic la începutul lunii aprilie după asasinarea 147 de studenți de către Al-Shabaab. Și se pune o întrebare. Ce se întâmplă cu forțele de securitate din Kenya și cum se explică faptul că presa a ajuns imediat după atentat la fața locului, dar a trebuit să așteptăm ore în șir ca să ajungă și armata? Da, o chestiune de ordin pragmatic. E important să pui întrebările care se cuvin în asemenea momente. Europa are deja forțe în regiune. Avem o misiune în Kenya pentru lupta împotriva pirateriei. Avem o misiune și în Somalia pentru că um, îi pregătim pe soldații somalezi. Domnule comisar, nu mi s-ar părea uh, oportun să ne gândim la o strategie regională pentru țările din cornul Africii și să extindem, evident, uh, mandatul misiunii din Somalia ca să poată să lupte și împotriva teroriștilor? Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Kellam pentru un minut. In Grisa, almost 100... Mulțumesc. Aproape 150 de persoane tineri au fost uciși în Garissa majoritatea creștini care fusese separați de restul studenților și omorâți. Condamnarea acestor evenimente și exprimarea solidarității noastre sunt necesare, dar nu sunt suficiente. De altfel, în Garisa au fost de 10 ori mai multe victime decât la atentatul din Paris, dar nu este vorba aici de o chestiune de cifre. Este vorba de a reacționa cu același grad de intoleranță, pentru că putem declara, așa cum spunea doamna Gardini, eh, și eu sunt creștin. Persecutarea creștinilor ar trebui introdusă în toate strategiile noastre de cooperare cu țările terțe. Și în ceea ce privește celelalte religii, la fel. Regele Iordanului a condamnat atacurile teroriste ca fiind atacuri împotriva uh, umanității și care n-au nimic de a face cu religia islamică. Mulțumesc, doamna Giufrida, pentru un minut. Grație. La stra... Vă mulțumesc. Masacrul studenților creștini din Kenya suscită neînțelegere și dezaprobare. Încă o dată, terorismul uh, um, își manifestă violența în locuri de cunoaștere și educație, singurele locuri în care oamenii sunt educați să fie liberi. Însă acest atentat are o semnificație poate și mai mare decât până în trecut, pentru că dacă ne gândim că a fost uh, frapată o universitate, a fost afectată o universitate, un loc simbolic al cunoașterii, cum spuneam, al libertății și pentru că ei vor să transforme tinerii în niște sclavi, în sclavi ai gândirii, vor să ucidă uh, orice tentativă de libertate, de imaginație. Și ei nu vor să înțeleagă ce înseamnă să te emancipezi, să te gândești la un alt viitor, la o altă ordine. Europa trebuie neapărat să permită aceste speranțe să continue și să permită studenților să nu creadă că trebuie să se resemneze în fața violenței. Mulțumesc. Care contul domnul Tioche și un minut. Doamnă președinte, dragi colegi, prin rezoluția aceasta condamnăm persecutarea și atacurile la adresa creștinilor din lumea întreagă, inclusiv uciderea brutală a studenților din Kenya. În același spirit, trebuie să rămânem uniți împotriva oricăror încălcări ale libertății de religie și de credință, pentru că acestea sunt drepturi fundamentale. Rădăcinile creștine ale Europei ne cer să rămânem responsabili față de creștinii din lumea întreagă. Creștinii sunt cel mai persecutat grup religios pe uh, uh, planetă. Al-Shabaab declară public că dorește să poartă un război împotriva creștinilor. Haideți să ne asigurăm că persecutarea creștinilor rămâne prioritatea europeană în acest Parlament uh, prioritatea SEAE și prioritatea statelor membre. Protecția demnității umane și a vieților omenești este datoria noastră. Merci, la Mulțumesc. Are cuvântul domnul Weidenholzer un minut. Mulțumesc, doamnă președinte aceste evenimente din Garisa nu sunt un caz unic, ci uh, sunt evenimente care se repetă cu o oarecare regularitate. Au fost uh, afectați creștini și oameni de alte religii, au fost afectați studenți și foarte multe femei au fost printre victime. Este uh, vorba de Boko Haram, de Daesh, de ISIS, în permanență se repetă aceleași atacuri. Uh, se distruge tot ce este sfânt și se creează teroarea. Sincer să vă spun, mă bucur și sunt recunoscător pentru că avem această dezbatere acum, pentru că atunci când am văzut că această știre a dispărut rapid din presă, m-am temut că Există o ierarhie între astfel de atentate crude. Viețile omenești sunt vieți omenești și ori de câte ori se petrec atacuri teroriste, ă, trebuie să apărăm libertatea religioasă și libertatea în general. Mulțumesc, domnul Adactuson, un minut. Fru talman, en av de eh, överlevande från den... Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Unul eh, dintre tinerii care au supraviețuit în Kenya, la Garissa, spunea următoarele. Studenții kenieni au fost uh, separați uh, creștinii de musulmani, iar cei care erau creștini au fost uciși pe loc. 147 de persoane inocente și-au pierdut viața. Mulți au fost uh, decapitați sau uciși în timp ce recitau versete din Coran. Este doar un atac terorist în ziua de astăzi există 300 de milioane de creștini care trăiesc uh, sub această amenințare și mulți dintre ei mor anual din cauza credinței lor. În Orientul apropiat și în Orientul uh, mijlociu, creștinii sunt nefoiți să fugă, să-și caută refugiul în altă parte. Persecuția religioasă îi obligă la acest lucru și aș vrea să vă întreb să ajungem la zone pașnice în Irak, unde să-i putem primi pe creștini pentru ca ei să fie protejați. Mulțumesc și acum domnul Ștetina, un minut. Panove, Holocaust byl stěsněním colectiv viny. Vă mulțumesc. Holocaustul a fost un exemplu de vinovăție colectivă. Un alt exemplu s-a întâmplat în 1915 și masacrul armenilor de către Turcia. Cecenii spuneau și ei că nu aveau decât o singură vină, aceea de a fi ceceni atunci când au fost omorâți de către forțele rusești. Hutu a omor, omorât pe tuții în Ruanda și musulmanii i-au omorât pe creștini în Carisa. Și de asemenea, tot extremiști musulmani i-au omorât pe jurnaliștii de la Charlie Hebdo. Creștinofobia, islamofobia sunt două fațetele aceleași monede și se hrănesc una pe cealaltă. Trebuie să ne reamintim de faptul că fără pace între religii nu poate să existe pace în lume. Mulțumesc! Am șase solicitări pentru procedura de luarea cuvântului Ghecidea, doamna Fitea, un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Persecutarea creștinilor în lumea întreagă se întâmplă în Corea de Nord, Somalia, Eritrea, Afganistan, Irak. Ei sunt supuși violențelor peste tot, în Somalia și Irak. Nu numai că este interzis uh, sunt interzise practicile religioase, dar culo să te gândești la religie. Dacă există suspiciuni măcar că aceste persoane ar fi creștine, chiar dacă nu practică acest lucru, pot fi executate. Trebuie să recunoaștem aceste încălcări ale drepturilor omului și trebuie să spunem că este vorba de un adevărat genocid. Uciderea tinerilor din Kenya nu reprezintă decât continuarea faptelor pe care le-am văzut deja în Nigeria și în Pakistan. Dacă cineva trage sau omoară un tânăr doar pentru că este creștin, practic calcă în picioare religia, o religie care a dăinuit timp de 2000 de ani. Așa că cum putem ignora aceste fapte, cum ne putem spăla pe mâini și trece mai departe? Cred că trebuie să spunem, gata, s-a terminat. Mulțumesc uh, și acum domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Libertatea religioasă este în pericol în multe părți ale lumii. Creștinii sunt obiectul violențelor pro propagate de grupuri armate. Acolo... Creștinii, indiferent de confesiunea care ei aparțin, sunt victimele persecuției în mijlocul Orient, în India, în Africa și în Pakistan și împotriva apelurilor lansate de către Papa Fra um, Francesco în comunități internaționale avem senzația că asistăm neputincioși la aceste masacre. Acum avem uh, niște tentative care s-au organizat, atacurile au devenit mai metodice împotriva creștinilor și de fiecare dată când creștinii reprezintă un pericol pentru uh, religia musulmană sau în calea uh, cuceririi lor a țărilor din, mijlocul, uh, din Orientul Mijlociu, deci de fiecare dată creștinii sunt țintiți din aceste motive. În Um, la începutul lunii aprilie, obiectivul islamiștilor nu a fost doar să-i omoare pe cei 147 de studenți, ci să dea o lovitură viitorului um, acestei țări într-un climat de democrație și libertate. Noi nu putem să uh, rămânem cu brațele încrucișate. Eram pe punctul de a vă ruga să încetiniți, dar ați încetinit oricum. Domnul Maria, sunt minut. Mulțumesc doamnă președinte. Persecutarea creștinilor nu poate să mai continue. Cel mai recent incident a fost um, masacrul la 147 de studenți în Garissa, Kenya, de către Al-Shabaab, o organizație din Somalia jihadiștii uh, ISIS și jihadiștii Al-Shabaab și uh, grupul uh, de jihadiști de la Boko Haram și-au intensificat atacurile peste tot în lume. Și aceștia acționează și împotriva musulmanilor din statele arabe, pentru că de fapt încearcă să creeze războaie religioase. Și după cum știți, istoria în această zonă este deosebit de sângeroasă. Cauzele conflictului din Hornul Africii și din Kenya nu sunt bazate pe religie, ci sunt provocate de supraexploatarea popoarelor musulmane și creștine de interesele financiare și de sărăcie. Așadar, mm, probabil că acest lucru chiar s-a prevăzut de acum câteva zeci de ani. Mulțumesc, domnul Iacov, cici un minut. Al-Shabaab este o jedna od terorističkih organizacija koja danas terorizira. al shabaab este o grupare teroristă care terorizează oamenii în lumea întreagă. Și ca toate organizațiile teroriste, își alege victimele cu foarte mare grijă. Tocmai în acest fel cu foarte mare atenție a fost ales campusul universitar pentru a ucide tineri, pentru a ucide pe cineva care să reprezinte viitorul unei țări, pentru a spune cu claritate că există o forță a armelor care se impune. Însă Europa ar trebui să spună nu forța puterii, a armelor nu se poate impune și nu putem accepta un astfel de război împotriva religiei. Acesta ar trebui să fie mesajul nostru către lumea întreagă. Mulțumesc! Uh, Domnul Polciac, vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu m-am tot gândit dacă să iau cuvântul sau nu. Și cred că în momentul în care alegi să iei cuvântul în această dezbatere e o ocazie să te gândești la ce părere au oamenii care ne ascultă. Cred că li se pare ridicol ce se întâmplă aici. Lideri musulmani au condamnat aceste acte pentru că radicalismul nu uh, este o trăsătură caracteristică pentru religia musulmană. Avem nevoie în acest moment de o declarație în comun și să condamnăm ura religioasă, pentru că altfel mai multe generații vor fi victime. Domnul Frunzulic, care acum contra un minut. Ah, Mulțumesc, doamna președinte. Ah, Cer scuze pentru că sunt ultimul în a lua cuvântul. Societățile care sunt distruse de războaie, de sărăcie, se transformă într-un adevărat coșmar, așa cum ah, s-a întâmplat cu atentatul de la Garisa. Se pare că în ultimii 10 ani atacurile teroriste împotriva școlilor, și a universităților au devenit o tehnică recurentă a terorismului global. Nu este doar o coincidență, pentru că teroriștii urăsc educația și procesul de formare, probabil și pentru că mulți dintre ei au fost excluși din acest proces. De aceea, dacă dorim să punem capăt de la rădăcina acestei probleme, trebuie să ne centrăm pe condițiile care fac aceste grupuri extremiste să fie atrase de grupurile tinere. Aceasta s-a întâmplat din cauza lipsei de investiții publice la nivel uh, instituțional, din cauza discriminărilor față de minoritățile politice și religioase, din cauza reprimării cu brutalitate și toate acestea au deseori legătură cu sărăcia, cu șomajul și cu senzația de nesiguranță. Mulțumesc, dar nu sunteți chiar ultimul, domnule Frunzulică, domnul Can. Doamnă președinte, terorismul trebuie condamnat indiferent de ideologia care este la bază, politică sau religioasă. Al-Shabaab, ISIS și Al-Qaeda au atacat clar uh, toți civilii, indiferent de religie. În al doilea rând, creștinii din Kenya sunt victimele conflictelor etnice și religioase, iar obiectivul teroriștilor este să creeze conflict între musulmani și non-musulmani în această țară. Extremiștii și teroriștii încep să aibă succes atunci când oamenii nu mai au încredere între ei, în ei, unii în alții și nu putem să lăsăm să se întâmple așa ceva. Combaterea terorismului nu înseamnă creștini versus musulma musulmani ci Uh, înseamnă toți cetățenii împotriva extremiștilor. Trebuie să oprim um, uciderea de civili și să ne opunem crimei și urii. Trebuie să, respectăm, să susținem respectul și diversitatea și să ne promovăm valorile de libertate, egalitate și democrație. Mulțumesc! Mulțumesc, aici se încheie Catch the Eye și îi dau din nou cuvântul domnului Mimița. Thank you, Madam President. Vă mulțumesc, doamnă președinte stimați deputați, această dezbatere a demonstrat următorul lucru, că în ciuda diferențelor societale există o voce unică pentru a um, denunța actele teroriste, discriminarea, sărăcia, excluziunea socială, trebuie să uh, fie avute în vedere peste tot în țările în care au loc uh, asemenea acte, pentru că sunt explicația unor asemenea comportamente violente. Uniunea Europeană sprijină buna guvernanță și ar putea să facă și mai mult. Tineretul marginalizat trebuie să aibă din nou respect de sine și să fie optimist și să nu cadă pradă uh, extremiștilor care uh, îi recrutează ci ei trebuie să beneficieze de educație, să prime, obțină diplome și să-și găsească un loc de muncă și un loc în viață. Omorârea studenților de la Harisa a dovedit încă o dată, în mod foarte tragic, că educația este văzută ca principală amenințare împotriva violenței și terorismului. Noi trebuie să uh, lucrăm împreună și la toate nivelurile, pe plan regional, internațional și la nivelul comunității, ca să curmăm răul de la rădăcină, să punem capăt radicalizării. Trebuie să ținem cont de ce s-a întâmplat, să tragem învățăminte, mai ales pentru a pune la punct strategii, strategii care să fie coordonate și să includem lupta împotriva radicalizării și împotriva violenței și împotriva extremismului în toate aceste strategii. Recunosc că suntem confruntați cu o provocare majoră și sunt hotărât să folosesc toate mijloacele pe care le avem la dispoziție într-o uh, um, acțiune țintită. Ieri, comunicarea Comisiei despre ajutorul acordat uh, consolidării capacității din uh, țările din regiune a dovedit faptul că Comisia a luat deja atitudine și dorește să-și coordoneze această uh, acțiune cu toate celelalte servicii instituționale. Și de fiecare dată când luptăm împotriva actelor teroriste, inclusiv cele care uh, țintesc pe creștinii lume, trebuie să ne gândim la aceste lucruri. Mulțumesc, președinte.